Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la reuniunea de după amiază a Comisiei pentru Control Bugetar. Urez bun venit domnului Kevin Cardiff, care a fost uh, nominalizat de guvernul irlandez să devină membru al Curții Europene de Conturi. Am ascultat în această dimineață deja mai mulți candidați și vom proceda exact cum am făcut până acum, adică candidatul va vorbi preț de 5 minute, va reacționa raportorul, după care au cuvântul și eurodeputații. Dacă sunteți de acord să procedăm la fel și în continuare, propun să trecem direct la treabă și să dăm cuvântul domnului Cardiff pentru 5 minute. Iar uh, apoi avem la dispoziție 40 de minute. Domnule Cardiff, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. După cum știți, mă numesc Kevin Cardiff și am fost nominalizat de guvernul irlandez să devin uh, membru al uh, Curții de Conturi. Mă bucur că pot să vă prezint uh, poziția mea și să vă răspund la întrebări eu cred că acesta este pentru mine cel mai interesant uh, interviu pentru un post pe care l-am susținut vreodată. Aveți CV-ul meu în față, așa că o să fiu succint în introducerea mea. În ceea ce privește studiile mele, am terminat școala secundară în 79, am studiat la Washington și la Seattle, uh, am avut o bursă sportivă și în 83 am absolvit în uh, istorie și psihologie. Mai târziu am studiat cu jumătate de normă la Dublin am făcut și masterul susținându-mi teza în chestiunile uh, legate de problemele de egalitate din uh, serviciul civil uh, irlandez. Formarea mea inițială în domeniul serviciilor sociale a avut de face cu două chestiuni. Am vrut să urmez, uh, în primul rând, evoluția piețelor financiare și, în al doilea rând, evoluția resurselor umane. Așa că am început să lucrez pe relații industriale și pe uh, legarea acestora de uh, relații sociale, urmând apoi să analizez situația libertăților cetățenești și așa mai departe. A apărut și un al treilea drum în cariera mea când am decis să analizez politica impozitelor. Am fost președintele unui program de evaluare a cheltuielilor cu impozite, cel mai mare program de acest uh, gen, care cred uh, e uh, util pentru experiența, viitoare experiență la curte. Am fost membru și în uh, Departamentul de Finanțe și Impozite. La vremea respectivă ministru, ministrul și secretarul general m-au rugat să studiez ce se întâmplă cu criza financiară și să găsesc soluții. Am fost numit secretar general în februarie 2010 pe chestiuni financiare. Probabil că știți, sistemul guvernamental irlandez a purtat în ultimii 3-4 ani o bătălie chinuindu-se să mențină stabilitatea și creșterea economică uh, în uh, ciuda crizei. S-au purtat multe discuții pe acest subiect și opiniile mele cred că au fost de folos miniștrilor și agențiilor care au fost implicate în acest proces. Irlanda a angajat și a angajat toate resursele în contracararea problemelor și cred că e drept să spunem că criza sectorului financiar, economia noastră, poziția fiscală sunt lucruri care arată că e acum în măsură să-și revină. O analiză obiectivă a performanței noastre ca țară confirmă faptul că autoritățile irlandeze și cetățenii doresc cu toții să depășească cu succes criza. Când premierul m-a rugat să accept nominalizarea guvernului la Curtea Europeană de Conturi, m-am simțit onorat. M-am simțit onorat eu personal, dar m-am am simțit că e onorată și organizația în care activez. Simt că pot să-mi aduc contribuția la curte, eh, simt că pot să activez și în beneficiul Parlamentului, pentru că, iată, am o carieră în acest domeniu, în serviciile publice, dar am și 3-4 ani de uh, activitate într-un stres maxim. Și experiența mea e una care se pliază pe ceea ce se întâmplă la curte, vă asigur. Din păcate, eu uh, am experiențe în vremuri de criză și sunt dispus să duc această experiență în sânul Curții Europene de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. După cum am spus deja, urmează acum raportoarea doamna Ayala Sender. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Cardiff pentru prezentare. Am citit cu atenție parcursul dumneavoastră și am văzut că sunteți uh, funcționar și ați fost funcționar de la bun început în activitatea noastră profesională. Ați uh, stat lângă guvernul țării dumneavoastră niște vremuri foarte grele. Nu vreau să atac personal, dar am discutat cu colegii uh, cu referire la criza bancară din Irlanda. Și aș vrea să vă întreb un lucru. Ce s-a întâmplat cu gestionarea crizei? Cum a avut loc aceasta? noi tindem mai degrabă să dăm vina pe politicieni decât pe funcționari. Dar, pentru că acum dumneavoastră sunteți nominalizat, ar fi poate util să ne explicați ceva mai precis cum uh, s-au petrecut lucrurile. Ce s-a întâmplat cu... Uh, cum s-a manifestat criza la diferitele niveluri și dacă dumneavoastră funcționarii, de fapt, pot fi priviți și ei ca fiind responsabili sau nu. Un al doilea subiect care ne preocupă pe noi acum se referă la faptul că chiar înainte de aceste audieri s-a petrecut ceva. O să vă spun în cele ce urmează despre ce este vorba. Se pare, și subliniez, se pare că ar fi existat o dublă contabilitate în cadrul uh, a două agenții în legătură cu datoriile irlandeze. se pare că uh, funcționarii care au trebuit să identifice uh, datoriile au uh, avut ceva probleme și în toată au apărut două feluri de statistici în ceea ce privește datoriile și pe undeva s-au făcut niște calcule greșite și normal că a apărut un fel de polemică. Uh, Ehm, se pune întrebarea, ar fi trebuit să fiți la curent cu aceste lucruri sau nu? Pentru că, la urma urmei, e vorba de respectarea structurilor ierarhice. Vreau să știu, ați fost conștient că au existat aceste datorii neconforme? Pentru că ați fost uh, audiat în fața Parlamentului irlandez, v-ați justificat acolo, dar de data aceasta vă ofer posibilitatea să ne explicați și nouă uh, în ce măsură ați participat la această situație și să clarificați lucrurile? Domnule Cardiff, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește implicarea mea în problemele sectorului bancar, uh, nominalizarea mea nu e lipsită de controverse în Irlanda. Între cei cu care lucrez sunt uh, o persoană respectată și contribuția mea e bine privită. În ceea ce privește criza bancară și întrebările specifice, cine a făcut ce, în Irlanda, ne raportăm la ce s-a întâmplat în septembrie 2008, când, uh, în opinia publică, criza a luat amploare. La vremea respectivă eram șeful departamentului uh, care trata problemele financiare la uh, finanțe și raportam secretarului general, ministrului și guvernului pe ansamblu. Iar în Irlanda, E foarte importantă o seară în care s-au luat decizii cu privire la sectorul bancar. E vorba de o reuniune la care am participat și eu în calitate de consilier în acea seară, împreună cu șeful meu, secretarul general al departamentului și ministrul de finanțe, plus uh, consilieri și um, oficiali seniori în ceea ce privește șef, de, uh, domeniul financiar, de exemplu șeful Băncii Naționale, procurorul general și așa mai departe. Am contribuit activ la acea discuție și mi-am exprimat foarte clar opiniile, astfel încât guvernul să știe exact unde mă poziționez eu. Contribuțiile mele au fost atât personale cât și instituționale. Acesta este un moment în care nu te oprești pur și simplu și spui uh, trebuie să formulezi o linie financiară pentru departament sau trebuie să formulezi o linie instituțională când ești în pragul unei crize reale, atunci, uh, pe plan individual, iei niște decizii și în acea seară eu am făcut-o, mi-am asumat-o. În ceea ce privește pregătirile care au avut loc pentru ca Irlanda să fie uh, înarmată în fața crizei, eu și echipa mea am produs nu un act normativ, ci două sau trei care să contracareze criza și asta într-un termen foarte limitat de uh, câteva zile. Am avut mai multe acte normative în sertarele noastre și am avut planuri de a uh, refinanța instituții financiare, de a recapitaliza, de, uh, am avut swap-uri de capital de risc și când criza într-adevăr s-a produs, guvernul a trebuit să aleagă un instrumentar, iar eu a trebuit să pun la dispoziție aceste opțiuni. Nu a fost o situație ideală, ne-am și pripit, cel mai bine ar fi fost, privind în urmă, să nu se fi petrecut criza deloc. Dar, de asemenea, știu la fel de bine că în câteva săptămâni um, S-a petrecut, de exemplu, evenimentul uh, crizei bancare din uh, SUA, evenimentul Fortis uh, în Europa. Imediat uh, contagiunea a apărut și în Regatul Unit. Deci, lucrurile s-au desfășurat uh, destul de neașteptat. Așa că în... Știam foarte bine pentru ce să ne pregătim în Irlanda, iar în acea seară am luat niște decizii cruciale împreună cu persoane de top, dar secretarul general și premierul sunt cei care, până la urmă, au formulat acele decizii. Am spus-o mereu în public. În sistemul uh, irlandez, funcționarii nu-i critică pe miniștri, dar eu am spus și o spun că ne-am aflat într-un moment în care exista un pericol real ca cetățenii noștri să nu mai aibă acces la lichidități în uh, viitorul foarte apropiat. Așa că a trebuit să reflectăm la faptul că deciziile pe care le luăm ne oferă o marjă de manevră, să preîntâmpinăm asta. Și ne-am uh, protejat cetățenii. De asemenea, am protejat și cetățeni din alte zone ale Europei de efectul contagiunii care s-ar fi sodat cu o catastrofă imediată. În ceea ce privește dubla contabilitate, Asta e o problemă puțin diferită. Eu, într-adevăr, conduc uh, piramida administrativă uh, în acest sector, dar Biroul Național de Statistică e și el implicat. Așa că, da, pot să spun că organizația mea a fost responsabilă de uh, acest bilanț. Prin prisma faptului că ne urmăresc și cetățenii acum, vreau să spun că nu am pierdut lichiditățile nimănui. Vreau să subliniez asta, că nu au dispărut bani. Ce s-a întâmplat însă? Înregistrarea tranzacțiilor a fost făcută pe două criterii, la două nivele. Plățile și împrumuturile agenției financiare au fost tratate ca și când ar fi venit direct de pe piață, când de fapt veneau din surse indirecte de la uh, ministrul de finanțe irlandez, lucru care nu s-a raportat cum trebuie, ci într-o manieră care a rezultat în această dublă contabilitate. Am uh, conștientizat care e problema. Uh, în mod bizar, uh, a aflat și publicul și de cum s-a întâmplat asta, ministrul a recunoscut care este problema pentru că e sarcina lui să o facă și am lansat o anchetă. Acum uh, uh suntem uh, evaluați uh, intern și uh, suntem evaluați și extern dar până la urmă nu sunt atât de promițător, pentru că evaluări se fac uh, ori și cum, mai ales când apare câte o problemă, doar uh, uh, pentru că vrei să te asiguri că nu se mai repetă problema, dar nu e doar un clișeu, pentru că e un prim pas de a analiza problema și de a o trata rapid. În ceea ce mă privește, eu mă bucur că acea greșeală nu se va repeta. E Uh, o greșeală care a survenit și e de datoria mea, în calitate de ofițer financiar, să mă asigur că nu se va repeta. Uh, mă întrebați uh, la ce nivel al ierarhiei a apărut această problemă. Nu vreau să pun problema în mod greșit, dar um, să nu uităm că aici există oameni a căror carieră depinde de ceea ce uh, judecăm noi acum. Deci, până la urmă, avem acum uh, o evaluare care e în curs de desfășurare și nu cred că e indicat ca eu să uh, subliniez acum cine altcineva ar fi vinovat în ierarhie, în afară de mine care mi-am asumat răspunderea. Sper să aveți înțelegere față de asta. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Acum, membrii comisiei care doresc să pună întrebări sunt invitați să o facă. Ingeborg Cresle, pentru început. Mulțumesc. Am avut loc lobby în spatele dumneavoastră, domnule Cardiff. Am primit foarte multe e mail uh, din Irlanda. Am un dosar întreg, nu mi-a mai fost dat să văd așa ceva. Uh, membrii statului, uh, cetățenii noastre s-au, uh, adre- ni s-au adresat nouă și ne-au spus faceți ce vreți, dar nu nominalizați pe omul ăsta. Uh, și au existat argumente foarte concrete uh, cu referire la de ce nu ar trebui să vă nominalizăm. Deci de ce se întâmplă asta? Asta e prima mea întrebare. Și în al doilea rând, Care ar fi învățămintele pe care le-ați transmite dumneavoastră mai departe în urma crizei? Ar fi important să învățăm Uh, din acestea. Iar în ceea ce privește pregătirea dumneavoastră profesională, guvernul irlandez uh, căruia i-ați servit și care a fost uh, aspru pedepsit, nemai fiind ales, oamenii pierzându-și astfel slujba, a elaborat un raport care se referă la o valoare independentă. Acolo se emit 50 de recomandări cu privire la Uh, modul în care a fost tratată uh, criza. Aceste 50 de recomandări se referă la uh, postul dumneavoastră. Deci, dumneavoastră ce ați fost A fost un șef al acestei direcții? Ați fost artizanul sau ați fost cel care a executat niște ordine? Uh, deci m-ar interesa ce se întâmplă cu aceste recomandări din care rezultă un eșec al organizației pe care ați condus-o dumneavoastră. Noi, dumneavoastră, sunteți acum în fața noastră, sunteți un candidat important, fiindcă uh, cu toții ne aflăm pe uh, barca salvării monedei euro și uh, cu toții uh, plătim într-un fel sau altul pentru greșelile ce au fost comise, de exemplu în Irlanda trebuie să știm cine poate fi declarat răspunzător de ceea ce s-a întâmplat. Am vrea câteva nume. Iar eșecul organizațional e un lucru care mie mi-a sărit în ochi în acest raport cu cele 50 de uh, recomandări. Domnule Cardiff, aveți cuvântul. Um, I, I, I, I... Gresle, Înțeleg că s-au făcut schimburi de e mail și așa mai departe. Mă simt ca și cum aș candida la uh, alegeri. Mă surprinde un pic, dar evident acesta este genul de presiune uh, pe care reprezentanții publicului ca dumneavoastră îl suportă tot timpul. Pot să explic aceste lucruri spunându-vă că în această etapă Există o mare frustrare la nivelul publicului în Irlanda, în mod normal, cu privire la criza pe care o traversăm. Există o mare hotărâre în rândul uh, cetățenilor uh, ca lucrurile să fie abordate corect și uh, sunt frustrați de faptul că trebuie să suporte consecințele. Și nu există prea mulți reprezentanți oficiali în momentul de față care să fi fost scutiți de astfel de situații în uh, situația prin care trecem. Deci, Întrebarea este oarecum de ce am rămas eu. Eu merg la lucru în fiecare zi, îmi fac cât mai bine pot treaba, asta e sarcina mea până la urmă. Uh, încerc să nu dezamăgesc pe nimeni și nu cred că am dezamăgit pe nimeni niciodată, întotdeauna fac toate eforturile da, știu că nu va ajunge această declarație mea. E nevoie de o declarație, de o, de o probă externă și singura pe care vă pot oferi, în afară de prezența mea și prezentarea aici, este că am fost numit secretar general al uh, Departamentului de Finanțe în februarie 2010, în mijlocul crizei. Și când acel post uh, s-a eliberat și a fost nevoie de cineva care să facă față marii presiuni la care eram supuși, guvernul a hotărât să mă numească pe mine îmi cunoșteau foarte bine activitatea și au avut ocazia să aleagă pe altcineva, deci erau liberi să o facă dacă ei credeau că eu nu corespund. Și de câte ori apare un nou guvern, există această ocazie, de altfel, să schimbi oamenii, să rotești oamenii pe diferite posturi. Și totuși eu, pe durata perioadei de tranziție, am primit uh, această sarcină, am ajutat noul guvern, am, uh, mi-am reorganizat propriul departament am lucrat pentru două ministere diferite, conduse de două partide directive uh, și asta cred că este un lucru care ar putea fi spus pre-lauda mea, nu e deloc ușor. În esență, am fost persoana care a asigurat continuitatea între un guvern și altul într-o perioadă foarte dificilă care a trebuit să fie gestionată, dar și uh, continuitate în ceea ce privește bugetul, gestionarea programelor europene și așa mai departe. Și guvernul m-a numit acum pentru Curtea de Conturi vă pot spune că guvernul actual este preocupat și ăsta e un lucru despre care ne vorbește în fiecare zi, ne vorbesc reprezentanții guvernului, de faptul că Irlanda trebuie să contribuie mai puternic, mai consistent la Europa și nu m-ar fi numit pe mine pentru acest post, unul foarte important într-o instituție europeană, dacă ar fi simțit că eu nu îi reprezint pe ei și țara în mod corespunzător. Nu vă pot spune, iată, un raport, un document care arată ce am făcut și ce n-am făcut concret. Dar pot să vă spun că oamenii care au avut ocazia să mă evalueze mi-au făcut o evaluare pozitivă. Asta nu înseamnă că n-am făcut și greșeli. Când treci printr-o criză, n-ai cum să nu treci prin greșeli. Câteodată ai și reușite. Și dat fiind că vorbim despre organizația mea, trebuie să vă spun că, sincer, am niște colegi minunați care au făcut o treabă foarte bună acolo. În ceea ce privește lecțiile pe care le-am învățat, există multe astfel de lecții situații. Dacă am comis greșeli și am și recunoscut că am făcut astfel de greșeli, vreau să vă spun că una dintre probleme este că nu am um, reacționat suficient de rapid. Întotdeauna există motive să nu uh, faci față crizei, motive întemeiate dacă lucrez public, faci niște chestii public uh, deschis, ar putea să cauzeze o precipitare a crizei cum am făcut și noi uh, la începutul crizei. Am avut niște acțiuni care ne-au arătat, le-au arătat oamenilor că ne pregăteam de o criză și lucrurile s-au înrăutățit. Lucrul acesta este foarte important în Irlanda. Încercăm să um, tăiem din numărul posturilor în uh, sectorul public și lucrul acesta nu poate decât să aibă și un impact negativ. Însă uneori trebuie să apuși taurul de corne și să spui, iată, trebuie să ne asumăm aceste riscuri pentru a înregistra progrese. Asta e o lecție pentru Europa întreagă, nu doar pentru Irlanda. În ceea ce privește raportul Wright, acesta a fost uh, solicitat de la Departamentul de Finanțe în organizația noastră cu câteva luni după ce am fost eu numit secretar general. A fost inițiat de mine și cerut de ministru și cred că erau 50 de recomandări. Dacă ar fost mai puțin, ar fi fost o dezamăgire, fiindcă ideea era să învățăm din uh, trecut și să construim un mai bun departament de finanțe pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! spune domnul președinte, există șase membri, iată șapte, opt persoane care doresc să se înscrie la cuvânt, numărul crește. În momentul de față, iată, avem opt persoane care au întrebări și sugestia mea este să intervenim în grupuri de câte trei, fiecare două minute pe întrebare și apoi domnul Cardiff le va răspunde, are trei minute, deci jumătate din timpul pe care îl aveți pentru întrebare și sper ca toată lumea să reușească să pună întrebarea dorită. Domnul Gaier. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cardiff, eu reiau și uh, formulez mai ascuțit întrebarea doamnei Gresle. Cum evaluați răspunderea dumneavoastră și a departamentului noastră în criza bancară și implicarea acesteia în criza financiară? În al doilea rând, dumneavoastră ați vorbit uh, concret în uh, Uh, legătură cu dosarul acela cu 50 de recomandări despre audierea noastră din Parlamentul Irlandez. Rezultatele acelei audieri sau rezultatele despre care am citit noi în ziar vă atribuie dumneavoastră o răspundere personală față de această criză? Mulțumesc. Domnul Childers. Doamna, doamna, ne scuzați, spune președintele, doamna Childers are cuvântul. Yes, um, I... Mulțumesc. Am două întrebări care s-ar putea să aibă legătură. Domnule Cardiff, ați putea să-mi spuneți, vă rog, după părerea dumneavoastră, de ce ați fost uh, numit pentru acest post? Ce credeți? Și în al doilea rând, cum considerați că va fi această slujbă, acest post, uh, ușor sau dificil? Dumneavoastră a spus că ar fi o joacă de copii. Poate că ați putea să răspundeți la această întrebare. Cum vi se pare această funcție pentru care candidați? Mulțumesc, domnul Schöndegard. Øh, øh, Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu două întrebări. Prima întrebare. Am înțeles că ați recunoscut că din august 2010 au fost de trei ori probleme, greșeli care au apărut în lanțul ierarhic uh, și dumneavoastră n-ați primit informațiile relevante așa cum trebuia. E vorba de personalul care a comis greșeli prin netransmiterea de informații sau e vorba de probleme culturale care au apărut în organizația în care dumneavoastră jucați un rol cheie? O altă întrebare se referă la mm, ceva ce am auzit în interpretarea din uh, limba daneză, catastrofă, când s-a vorbit despre Lehman Brothers. Uh, Eh, sigur, e eh, discutabil catastrofă termenul acesta. Evident, n-a fost o catastrofă naturală, e ceva mm, ce putea fi prevăzut. Dar dacă eh, faci prea multe împrumuturi și intri în prea mari datorii, evident, poți să-ți dai seama că urmează o catastrofă. Dar dumneavoastră ați lucrat la Ministerul de Finanțe și uh, descrierea pe care ați dat-o dumneavoastră uh, uh, izbucnirii crizei în Irlanda ne arată faptul că ați făcut treabă bună, treabă bună după criză, uh, dar a exista o perioadă înainte de criză, înainte de începerea crizei, în care existau semnale că economia se supraîncălzea în mod constant și poate că cei de la Ministerul de Finanțe ar trebui să se gândească un pic la ce urmează să se întâmple. Aș vrea să știu între 2006 și uh, momentul în care a izbucnit criza, ce, ce ați făcut? Poate ne puteți răspunde la această întrebare. Domnul Cardiff, vreți să puteți răspunde în trei minute? Da, mulțumesc că am uh, repetat în minte la nesfârșit că ar trebui să ofer un rezumat uh, scurt. Dacă ar fi să amintesc individual instituțiile, e bine, pare ușor de făcut, uh, însă criza bancară și criza care a subminat economia irlandeză au reprezentat rezultatul unui eșec al unor politici de împrumut ale instituțiilor financiare. Totul a decurs de pe urma unei neînțelegeri sau unei lipse de supraveghere a sistemului de reglementare care ar fi trebuit să supravegheze toată această situație. De asemenea, modul cum a fost gestionat lucrul odată cu evoluția crizei poate n-a fost cel mai potrivit. Oricum, cât privește sistemul de reglementare, nu am fost niciodată implicat uh, în acest proces, nu am uh, fost niciodată uh, membru al unei autorități de conducere a vreunei bănci. Din 2000 am fost implicat în stabilirea legislației care să oferă structurile de reglementare. Dar, de fapt, rapoartele legate de criză au sugerat uh, că posibilitățile și oportunitățile din cadrul structurilor de reglementare nu au fost folosite suficient. Și nu legislația a fost cea care a dat greș. Apoi, cât privește înțelegerea crizei uh, odată ce a evoluat, e bine, vreau să spun că nu am uh, anticipat această dimensiune uh, a problemei pentru instituțiile noastre. În septembrie 2008, toate aceste pierderi nu apăreau evidente. S-au făcut multe pentru a vedea care este poziția băncilor uh, irlandeze în septembrie 2008 și la acel moment uh, studiile independente nu au demonstrat uh, dimensiunea problemei ulterioare. Aceste pierderi se bazează pe prețurile existente ale proprietăților și acestea crescut cu șase luni înainte de criză, așa cum afirma industria. Deci, până la urmă, a lipsit uh, un potențial pentru acest sector. Uh, a fost greu să estimăm dificultățile cu care se confrunta sectorul, să le cuantificăm. Da, înțeleg ce spuneți în legătură cu Lehman Brothers și alte uh, asemenea dezastre care ar fi putut uh, fi pre- pre- prevăzute, însă cred că ele puteau fi prevăzute dintr-un anumit punct de vedere, dar uh, nu era ușor să uh, faci atunci uh, preziceri pentru viitor, așa cum e acum să analizezi ce s-a întâmplat în trecut. Oricum, uh, era foarte greu să se gestioneze la acel moment toate uh, riscurile. Așadar, în 2007 și 2008, uh, cât privește bugetele, e bine, noi am elaborat toate riscurile pentru acestea, însă nu ne-am gândit că toate aceste șase riscuri pe care le-am numit noi uh, vor apărea dintr-o dată împreună. În anii înainte de criză, vreau să spun că fiindcă am lucrat în Ministerul de Finanțe, pot să spun că Ministrul de Finanțe a atras atenția asupra uh, acestui pericol care ne păștea. Cât privește guvernele, de fiecare dată când am spus uh, că un pericol uh, se naște, toată lumea, inclusiv uh, miniștrii sau noi înșine, ne aveam dificultate atunci când venea vorba de a estima ce s-ar putea întâmpla. Unii spuneau că lucrurile se vor ajusta în timp, însă nu că vom asista la o catastrofă. Întrebarea doamnei Childers, ce nu m-ar motiva pentru această slujbă? E bine, mă scuzați că vă spun uh, chiar așa de ferm că guvernul uh, m-a nominalizat pentru această funcție. Nu am dorit eu să fiu nominalizat. Probabil că interesul uh, guvernului este ca Irlanda să fie bine reprezentată în Europa și contribuția Irlandei, inclusiv prin nominalizarea unor persoane pentru diverse poziții, este una puternică. Dincolo de asta, nu reușesc să vă dau mai uh, multe detalii. Odată ce s-a zvonit în presă că aș putea fi uh, nominalizat, am început și eu să mă gândesc la asta, dar nu înainte. Ceea ce nu spun însă ziarele este că eu am spus că, prin comparație cu cei patru ani de luptă dură în care uh, te întrebi dacă greșeala ta nu costă cumva vreun uh, miliard, pur și simplu am gândit că această sarcină va fi foarte ușoară. Bine, dar asta nu înseamnă că sugerez cumva că munca în cadrul curții de conturi va fi una ușoară. Mulțumesc. Domn președinte, foarte bine. Trecem la următoarea rondă de întrebări. Uh, domnul Clark. Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin cuvântul uh, colegului Martin Andres, care nu poate fi prezent astăzi aici. Domnule Cardiff, când ați fost secretar general al uh, Departamentului de Finanțe al Irlandei, erați responsabil pentru supravegherea serioasă a 3,6 uh, miliarde de uh, euro. De fapt, era vorba de 1,8 miliarde deținute de două agenții guvernamentale și până la urmă suma s-a dublat, iar guvernul a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost vorba de o datorie, ceea ce structural era greșit. Când erați funcționar civil în Irlanda, ați uh, uh, v-ați semnătura pe un document care a dus la falimentul uh, Irlandei. De ce ar crede cineva că dumneavoastră ar putea, ați putea să fiți un membru potrivit pentru Curtea de Conturi din partea Irlandei, mai ales că uh, recunoașteți că dumneavoastră uh, veți câștiga milioane de euro în următorii șase ani, câtă vreme concetățenii noștri se vor confrunta cu austeritate, cu reduceri salariale, uh, sau cu uh, o folosire proastă a fondurilor publice de care și dumneavoastră v-ați făcut uh, vinovat. Mulțumim, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, colegului uh, Rosef pentru că uh, a adresat o întrebare la care mă gândisem și eu. Aș dori să revin la problema răspunderii. Răspunsul domnului Cardiff la întrebările care au fost adresate în calitatea sa de solicitant pentru această slujbă uh, au presupus că ar trebui să existe o cultură a unei gestionări financiare sănătoase. Și aici intervine uh, ca element cheie răspunderea uh, gestionarilor. În legătură cu cele 3,6 miliarde, uh, sugerați cumva că răspunderea pentru erorile comise, pentru transferurile către anumiți manageri sau transferurile automate către uh, secretarul general au fost în regulă? În Irlanda, secretarul general al acestui departament a primit uh, salarii mai mari decât uh, premierul. Cum se potrivește toată această situație cu neacceptarea unor responsabilități la nivelul de uh, secretar general pentru erorile comise. Cu alte cuvinte, dacă a existat o greșeală, cine ar trebui să fie responsabil pentru ea? Mai ales în ceea ce privește răspunsul dumneavoastră cu privire la transparența și răspunderea managerilor, când spuneați dumneavoastră că acestea sunt elemente cheie. La ce vă refereați exact? Mulțumim, domnul Odi. Merci, Monsieur le Président. Je suis très ennuyé, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. A existat o sesiune de întrebări și răspunsuri și nu sunt uh, sigur că documentele pe care uh, le vom avea pe lângă acest schimb vor fi suficiente uh, comisiei noastre, eurodeputaților, pentru a putea să votăm în cunoștință de cauză. Eu aș dori să îi întrebe domnul Cardiff următoarele. Tratatul prevede că membrii curții de conturi eh, trebuie eh, fie să fi aparținut uh, un instituție de control extern uh, a statului membru sau să existe uh, calificări speciale pentru audit al acestei persoane. Dumneavoastră ați fost secretar pe lângă ministrul de finanțe, ați avut o funcție importantă în mijlocul politic uh, și financiar irlandez, între uh, din CV-ul dumneavoastră nu vedem care sunt calificările care vă recomandă pentru această slujbă. Ar putea să insistați puțin asupra naturii uh, calificărilor dumneavoastră care ne-ar putea permite să avem o opinie favorabilă candidatului dumneavoastră. Eu mă regăsesc într-o anumită stare de certitudine datorată faptului că uh, compar mail urile pe care le-am primit uh, uh, cu răspunsul la chestionarul uh, elaborat de secretariat, uh, uh, un chestionar clasic, și apoi uh, rezultatele uh, de la această audiere și toate aceste elemente mi se par insuficiente. Prin urmare, mă gândesc că oare n-ar trebui ca după toate aceste întrebări să Uh, ne gândim puțin și la întrebările cetățenilor, pentru că până la urmă îi reprezentăm pe aceștia. Poate, ar trebui, poate ar trebui să avem un uh, chestionar mai uh, tehnic sau mai politic la care să răspundeți în scris pentru a înțelege clar cum stau lucrurile. Eu mi-am rezumat poziția. Dacă au existat erori, E bine, eu spun uh, uh, și copiilor mei că experiența se naște în urma greșelilor, uh, până și în Statele Unite sau comiserilor și așa mai departe. Însă, eu nu accept să fim induși uh, în eroare totuși. Uh, nu spun că suntem mințiți, dar uh, vreau să știu exact cum stăm. Am avut aici un candidat dintr-un alt stat despre care am avut impresia că nu ne spunea uh, adevărul. Am avut un vot dificil uh, și în uh, plenară. Prin urmare, eu aș vrea ca la a doua serie de întrebări să ne puteți răspunde în scris. Deci să răspundeți la toate întrebările tehnice pe care ni le-au adresat cetățenii pentru a ști exact, de fapt, cine sunteți, pentru că mie îmi vine greu să-mi formulez o opinie. Și, domnule președinte, trebuia să spun asta. Domnule Cardiff, puteți încerca să răspundeți în trei minute? O încerca, domnule președinte. Uh, on the misstatement um, issue, uh, Mr. Clark, um, well, I think I've explained that, so I won't... Voi încerca să explic acest subiect. Nu pot să vă spun exact ce consiliere am oferit guvernului, dar uh, am oferit guvernului o serie de opțiuni. Nu am oferit un cec în alb uh, uh, guvernului oferind garanții nelimitate. Am prezentat mai multe opțiuni cu argumente pro și argumente contra. Nu vreau să spun că eu sunt responsabil de falimentul uh, Irlandei, nu eu am adus Irlanda în pragul falimentului. Iar în ceea ce privește întrebarea domnului Kelly, domnule Kelly, lucrurile nu sunt mereu așa cum par în ceea ce privește, de exemplu, învinirea secretarului general. Uh, am avut mereu uh, prudența de a nu invinui pe alții mă, dacă e să învinuiesc pe cineva, mă învinuiesc pe mine. Încerc să evit situații în care trebuie să fac trimitere la alții. Dată fiind presiunea în care am lucrat, se poate ca din cauza stresului uh, sau din cauza resurselor limitate un individ să fi făcut o greșeală. Ar fi mult mai bine să așteptăm puțin. Iar în ceea ce privește salariile din sectorul public, ați uh, avut dreptate că sunt salarii ridicate, dar nu mai mari decât uh, ale premierului, cum a spus dumneavoastră. Eu niciodată n-am fost uh, plătit mai bine decât uh, premierul. Știi, fiecare când salariul acestuia a scăzut, a scăzut și al meu. Sigur, referitor acum la transparență, transparența este importantă Um, dar în momentul în care mi se cere explicație, o explicație cu privire la o eroare, eu totuși încerc să evit uh, un răspuns care să învinuiască o persoană înainte ca aceasta să fi fost acuzată pe drept. Um, evit aceste situații uh, și am încercat să explic asta cât am putut eu de bine. În ceea ce privește interogările adiționale, asta depinde de comisie. Eu uh, încerc să spun adevărul și asta, asta o fac și cred că de cele mai multe ori îmi iese și uh, rostesc lucruri adevărate. Mulțumesc, spune președintele, v-ați încadrat în fix 3 minute. Ultimul... Uh, Următorul vorbitor este domnul De Rosa. Mai am o listă cu trei vorbitori. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule Cardiff, la reuniunea de astăzi. Mă bucură faptul că aveți calificarea și integritatea pentru un uh, auditor, pentru că uh, mereu am spus celor de la guvern că trebuie să ne aducem o contribuție serioasă în Europa. Avem nevoie de oameni de cea mai bună calitate și calificare, așa că mă bucur că cel puțin de data asta lumea m-a ascultat, m-a ascultat și l-a numit pe domnul Cardiff. Mm, apreciez modul deschis în care răspundeți la întrebări astăzi. Eu uh, i-aș ruga pe eurodeputați să ignore e mail care sunt uh, trimise pe considerente de apartenență și culoare politică și nu pe considerente de pregătire profesională. Noi, uh, eurodeputații, prin tratat, avem obligația să ne asigurăm de faptul că persoana numită e independentă, integră și calificată. Iată criteriile ce trebuie aplicate aici, acum. Am și o întrebare concretă uh, în ceea ce privește raportul Hanan. Cred că știți despre ce este vorba, se referă la criza bancară. Puteți să-mi confirmați, domnule Car Cardiff, că acest uh, raport a stipulat foarte clar că criza bancară uh, din Irlanda a apărut din cauza unor probleme sistemice. E vorba de probleme care au fost interconectate de fapt, prin faptul că um, reglementările de la Banca Centrală, reglementările uh, financiare nu au fost utilizate în măsura în care ar fi trebuit să fie. De asemenea, s-au înregistrat uh, probleme similare dintr-o abordare uh, din, aceeași, din același motiv și în Europa și și în America. Doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc doresc să-i urez bun venit domnului Cardiff. Vin la această reuniune cu mintea deschisă. Ponceas de Rosa are dreptate. Eu cred că până acum ați fost cinstit în răspunsurile dumneavoastră. Eu nu cred că uh, vă spălați uh, pe mâini de ceea ce ați făcut ca Ponțiu Pilat. Orice consiliere ați uh, oferit, orice decizie a fost luată, Uh, ce a fost, a fost. Uh, atât Banca Centrală Europeană cât și forțele exterioare au, uh, s-au asigurat de faptul că nu există nicio cale de întoarcere. Dar asta e deja o altă problemă. Avem uh, întrebarea numărul 10, care se referă la staful instituțiilor care trebuie să învețe din trecut și din greșeli, astfel încât să formuleze mult mai bine programele pe viitor. Vă întreb acum de experiența acumulată în timpul crizei din Irlanda. Cum puteți privi această criză ca fiind un avantaj la Curtea de Conturi pentru dumneavoastră? Rolul Curții este acela de a verifica pe plan extern dacă bugetul Uniunii a fost implementat corect și dacă fondurile europene au fost cheltuite uh, cum trebuie. Au fost exprimate mai multe îngrijorări astăzi uh, aici pe acest subiect, nu voi reveni la detalii. Cum estimați dumneavoastră situația în ceea ce privește gestiunea abordată de regimul irlandez, de guvernul irlandez în timpul cele mai grele crize și modul în care au fost utilizați banii? Um, într-un interviu pentru o slujbă aș întreba uh, următoarele. De ce credeți că dumneavoastră sunteți cel mai potrivit pentru acest post la Curtea de Conturi? Domnul Gallagher are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau din capul locului să spun că, în ciuda publicității care înconjoară persoana lui domnului Cardiff, eu uh, vin în fața dumneavoastră fără idei uh, preconcepute și voi vota mai târziu ținând cont strict de CV și de prezentare. Cum credeți, și acum vine întrebarea mea, că cooperarea dintre uh, Oficiul Național de Audit, Parlamentul European și Curtea de Conturi uh, și, uh, în speță, Comisia noastră, uh, pot fi îmbunătățite și cum uh, descrieți uh, modul în care estimați că veți raporta în fața Parlamentului, în special în fața Comisiei Cont, dat fiind că prin tratat Curtea e obligată să asiste Parlamentul în exercitarea funcției de control. E vorba de controlul uh, implementării bugetare. Mulțumesc, spune președintele. Doi oameni s-au anunțat în ultimul moment, chit că închisesem lista de vorbitori dar vreau să ofer tuturor posibilitatea de a se exprima, așa că aș propune ca doamna Gresle și doamna McGuinness să adreseze fiecare o întrebare în nu mai mult de un minut. Ingeborg Gresle. Eu doresc să uh, menționez o comunicare a Curții de Conturi din 2011 în ceea ce privește criza financiară uh, din Uniunea Europeană și rolul Curții de Conturi în acest context. În acest document se spune că până acum Curtea de Conturi nu are competențe în acest domeniu, dar ar vrea să aibă câteva competențe în ceea ce privește pachete de salvgardare europeană. Noi suntem de acord cu Curtea de Conturi aici, fiindcă noi credem că un asemenea control financiar trebuie exercitat prin Curtea de Conturi. Și acum vă întreb, întrezăriți ca membru al Curții de Conturi un conflict de interese în ceea ce privește rolul dumneavoastră în Irlanda? Mulțumesc! Mulțumesc! Spune președintele și acum doamna McInnes. Mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere. Eu am ajuns târziu la uh, această audiere. Uh, vin uh, de la um, audierea cu privire la reforma PAC, la Agri. Uh, am o întrebare practică, nu neapărat politică. De fiecare dată când vorbim în circumscripție și când luăm legătura cu fermierii noștri, uh, simțim că există teama față de audit. Știu că e important controlul finanțelor publice și cheltuielor publice, dar aș vrea să știu cum uh, priviți dumneavoastră această problemă uh, în termeni de agricultură. Oare am putea fi suficient de flexibili astfel încât să uh, întrunim și criteriile stabilite aici, dar și să uh, ținem cont de temerile de la fața locurilor, de la fața locului, mă scuzați. Dată fiind această reformă PAC, e necesar să răspundem la această întrebare practică. E important ca Curtea de Conturi să înțeleagă în termeni practici ce înseamnă uh, Uh, mm, ceea ce, se, ceea ce înseamnă activitatea dumneavoastră la fața locului. Mulțumesc, domnule Cardiff, de data aceasta aveți la dispoziție 4 minute. Um, well, first of all, uh, uh like... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i răspund întâi domnului De Rosa. apreciez întrebarea sa referitoare la raportul Honor. Cred că s-a referit foarte corect la ea. Este o instituție uh, care se ocupă de chestiuni globale și uh, chiar dacă uh, legii uitorii fac lucrurile corect și noi trebuie să ne întrebăm ce înseamnă. Și în ultimii 10 sau chiar 20 de ani, uh, după cum am și insistat, întotdeauna noi vrem ca autoritățile de reglementare să fie independente. Dar mai există și un alt aspect. Trebuie să vedem dacă își fac sau nu treaba bine. În Irlanda, uh, Autoritatea independentă de supraveghere a primit uh, ok-ul, dar la data respectivă nu era nicio criză. Trebuie să ne gândim la asta. Uh, cum putem evalua uh, nivelul de performanță al autorităților de supraveghere. Credeau că își fac treaba bine la momentul respectiv, au primit rapoarte bune. În ultimul timp, când a fost emisă legislația, le-am spus că trebuie să existe o regulă, o normă în care să se spună că Banca Centrală Independentă trebuie să poată evalua uh, performanța autorităților de reglementare uh, în mod extern. În ceea ce privește întrebarea doamnei Harking, bună gestionare și așa mai departe și de ce aș fi un bun candidat. Pentru că am reușit să trec printr-o criză, pe de o parte, și pentru că am uh, o abordare deschisă, onestă. Am dat dovadă de integritate de-a lungul activității mele, nu cedez în fața presiunii, indiferent de cât de mare ar fi aceasta, nu uh, dau uh, înapoi dacă există politici dure și fără îndoială nu spun minciuni, sunt deschis și așa mai departe. Deci am integritate personală, cred, în primul rând, și în al doilea rând am o experiență destul de vastă în ceea ce privește conducerea unei organizații care a trecut nu doar printr-o criză, ci am fost responsabil uh, pentru o perioadă scurtă de timp de bugetul administrativ al organizației societății civile. Am uh, o înțelegere corectă a oportunităților și limitelor organizațiilor uh, publice și uh, acolo unde pot apărea chestiuni de audit, le înțeleg foarte bine. În ceea ce privește întrebarea privind relațiile dintre Parlamentul European și Curtea de Conturi, dacă e îmbunătățită și cum, domnul Gheala a întrebat asta. Am fost impresionat de, de uh, raportul anual, de audierea de săptămâna trecută pe raportul anual. Iată un exemplu bun în care Parlamentul și Curtea au cerut împreună Comisiei să răspundă, să dea socoteală și Comisia a subliniat domeniile în care făcea eforturi reale pentru a-și îmbunătăți uh, nivelul de performanță ca răspuns la audit și ca principalele elemente subliniate în audit. Deci iată cum funcționează sistemul și mai sunt uh, și altele. Va menționa câteva rapoarte, de exemplu raportul OLAF. În 2005 a existat un raport și este clar că multe dintre recomandări au fost uh, avute în vedere ca urmare a implicării curții. Uh, deci e vorba de o, o funcționare în simbioză. Parlamentul, și aici mă întorc la partea privind evaluarea, uh, într-un într-o anumită situație, și asta apare totuși destul de des, obiectivele unui program nu au fost suficient de clare pentru a permite un bun audit al rezultatelor obținute pentru acele obiective și noi legiuitori, fie că suntem politicieni sau consilieri, trebuie să fim clari și să spunem că obiectivele trebuie stabilite clare, astfel încât evaluările și activitățile de audit să poată să evalueze cu adevărat rezultatele. Interacțiunea dintre Parlament și Curte este foarte importantă și, evident, membrii acestor două instituții trebuie să discute nu doar pentru nu doar relațiile formale, oficiale, ci și informale Uh, sigur, există resurse limitate și aici intervin probleme de comunicare. În ceea ce privește chestiunea referitoare la criza financiară, există o problemă instituțională. Știu, domnule președinte, că mi-am depășit timpul alocat, dar nu mai puțin. E foarte important ca publicul, care este cel care contribuie cu banii, să fie uh, reprezentat în audit. Și Curtea de conturi nu poate fi parte a acestor activități de audit conform noului ca, uh, cadru creat, dar știu că pe viitor acest lucru va fi uh, corectat. Și doamna McGuinness, am încercat să vă răspund uh, pe parcurs la întrebări. În ceea ce privește situația agricultorilor, de exemplu, fermierul la cărui vacă a fost uh, aleasă în uh, procesul de eșantionare aleatoriu. Uh, cam așa mă simt și eu, fiindcă există presiuni din toate părțile și elementul cheie când se întâmplă așa ceva este să stabilim niște obiective clare, cerințe clare, referitoare care să poată fi înțelese de cei la care, cărora li se adresează. Deci claritatea scopului duce la claritatea documentației și asta duce la rezultate. We have come to the end of this. Am ajuns la finele sesiunii, uh, dar nicio sesiune nu se poate declara încheiată până când raportorul nu a tras concluziile. Vă rog. Sí, gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările pe care le-au pus candidatului și pentru faptul că uh, intenția mea este să-i ajut să ia o hotărâre la acest gen de audiere. Uh, având în vedere cele auzite, eu spun că avem suficiente elemente pentru a lua o hotărâre, chiar mai multe față de alți candidați pe care i-am întâlnit în această dimineață, unde nu toate elementele erau acoperite. Există situații în care se încearcă să se nege uh, evidența, realitatea. În cazul de care vorbim, trebuie să înțelegem că în sistemul irlandez controlul instituțiilor de credit se face în mod independent. Aceasta este o trăsătură caracteristică a legislației anglosaxone și Banca Centrală Irlandeză este independentă. Prin urmare, uh, evaluarea, consultarea, serviciile de consultare oferite de domnul Cardiff guvernului, și colaborarea cu anumiți miniștri, fără îndoială n-au fost activități ușoare. Îl știm pe domnul McCreevy, niciodată n-a fost uh, interesat să reglementeze activitatea băncilor. Prin urmare, deci, uh, pentru a executa tot acest lanț ierarhic, um, trebuie să înțelegem că e vorba de o lipsă de ordin sistemic, o problemă de ordin sistemic, nu este o problemă uh, personală. Deci nu-l putem acuza pe domnul Cardiff. Poate de o fi vreun ministru care a fost oricum sancționat de alegători. E aici a apărut din nou această conotație politică. Și aș vrea să vă rog pe toți colegii să avem totuși o abordare prudentă. Eu sunt uh, raportoare și am auzit pe cineva spunând că am primit mii de mail-uri, dar au fost câteva zeci. Dacă ar fi fost mai multe, le-aș fi văzut și eu. Uh, și apoi, uh, acțiunea de lobby direct care a fost făcută aici în Parlament. Mm, eu cred că așa ceva este de neacceptat și de aceea consider că și noi ar trebui să ne uh, privim puțin critic uh, pentru a vedea dacă această campanie publicitară e făcută cu un adevărat interes în uh, minte în ceea ce privește un candidat. Noi am întrebat dacă poate accepta candidatul perioada scurtă de timp în care îl examinăm să răspundă la toate întrebările. Ne răspuns da. Alți candidați au avut o altă abordare, mai au opus rezistență să, uh, să răspundă atât de deschis așa de mult timp. Prin urmare, vă rog să nu generăm mai multe semne de întrebare decât e cazul împotriva unui candidat care a jucat un rol așa de important în soluționarea unei crize pentru care nu era chiar responsabil. Și de aceea, având în vedere că aceste lucruri vor avea de-a face, activitatea sa va avea de-a face cu riscurile sistemice și cu întreaga structură pe care Uniunea Europeană o construiește pentru a face față crizei. Um, deci, în toate aceste situații, trebuie să alegem oameni care au trecut printr-o astfel de criză și care nu au fost cei care au provocat criza, așa cum se spune aici. Domnul președinte, întrerup această sesiune câteva minute, astfel încât uh, candidatul din Italia să poată să intre în sală. May I ask everybody to... Aș ruga acum pe toată lumea să reocupe loc și să lase discuțiile pentru uh,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 Vă rog încă o dată, domnilor și domnilor, să purtați conversațiile private în altă parte, nu în această încăpere. Then I open this session again. I... Redeschid această sesiune urându-i bun venit domnului Pietro Russo, candidatul nominalizat de guvernul italian pentru a deveni membru la Curtea de auditor, la Curtea de Conturi, mă scuzați. Vom proceda la fel ca până acum. Domnul uh, Russo are cuvântul 5 minute. Ne va spune care sunt intențiile sale pentru un potențial mandat. Aveți cuvântul. <coughs> Signor Presidente. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, doamnelor și domnilor. Pentru mine este o mare onoare să fiu prezent astăzi aici în fața dumneavoastră în calitate de candidat italian pentru Curtea de Conturi Europeană. Nu o să vă dau detalii referitoare la cariera mea, fiindcă le cunoașteți din CV-ul pe care vi l-am transmis. Însă aș dori să subliniez că traseul meu profesional constă în totalitate în servicii pe care le-am furnizat în calitate de magistrat. Și în majoritatea părții, în majoritatea acestui interval, am fost magistrat în cadrul Curții de Conturi din Italia. Prin urmare, în domeniul controlului extern la nivelul finanțelor publice. Mai degrabă am să aleg să vorbesc despre poziția mea în calitate de membru al Curții de Conturi, și despre motivele pentru care, după părerea mea, voi aduce o plus valoare pentru activitatea acestei instituții. Evident, sunt gata să răspund la orice întrebare ce mi se va pune referitoare la activitatea pe care am desfășurat-o până în prezent. Exercitarea acestei funcții așa de importante, dacă voi fi numit, va reprezenta o încununare a întregii mele cariere. Funcția de magistrat pe care am ocupat-o până acum constă în aplicarea legii, în special în ceea ce privește activitatea judecătorilor din domeniul contabil. Uh, am uvegheat la utilizarea corectă a banilor publici la nivelul administrației în sprijinul organului politic care reprezintă direct cetățenii. Prin urmare, sunt în totalitate conștient de responsabilitățile care revin membrilor acestei instituții, care, pe bună dreptate, a fost numită conștiința financiară a Uniunii Europene și care joacă un astfel de rol, atât prin intermediul activității de control pe care o desfășoară, cât și prin uh, intermediul exemplului pe care îl reprezintă. Având în vedere că este responsabilă cu protecția fondurilor cetățenilor, aceasta joacă uh, rolul uh, instituțiilor uh, de control naționale, dar la nivel european. Mărturisesc că datorită îndelungatei mele experiențe profesionale în domeniul controlului finanțelor publice și în special serviciul pe lângă Curtea de Conturi, consider că voi putea aduce o contribuție utilă la activitatea desfășurată de această instituție pentru a uh, asigura protecția gestionării bugetului european. Nu vă ascult că multe dintre sarcini vor fi adevărate provocări în, uh, într-un moment așa de sensibil ca cel pe care tocmai îl traversăm. Având în vedere criza globală care a afectat sectorul economic și financiar și care are un impact semnificativ asupra finanțelor publice, Uniunea Europeană trebuie să se demonstreze și mai centrată în utilizarea și mobilizarea resurselor proprii pentru binele cetățenilor și contribuabililor săi. Acesta este deci motivul pentru care sarcina uh, controlorului extern al finanțelor publice este astăzi și mai important și joacă un rol central în scenariul acesta instituțional. O caracteristică esențială a unei astfel de a unei astfel de sarcini este să lucreze în strânsă colaborare cu adunările legislative care reprezintă direct poporul și suveranitatea acestuia și care care trebuie, cărora trebuie să li se facă, să li se dea un raport cu privire la gestionarea banilor publici. În ceea ce privește Curtea de Conturi Europeană, această legătură este cu atât mai clară cu cât există uh, niște idei de bază care au dus la nașterea acestei instituții. Nu este din întâmplare că această instituție a curții, prin intermediul tratatului uh, Bruxelles din 1975, a apărut odată cu introducerea conceptului de resurse proprii ale comunității europene și cu atribuirea Parlamentului European a unor competențe semnificative în domeniul bugetului. Și aici, în această instituție, mi se pare adecvat să menționez că domnul Heinrich Eigner, care a fost președintele acestei comisii în trecut, a fost primul care la începutul anilor 70 s-a luptat cu neobosită ardoare pentru crearea unui control independent al fondurilor comunitare. Asta, după părerea mea, uh, este un semn clar al nevoii unui bun raport de colaborare între curte și Parlament, în special în cadrul Parlamentului cu această comisie. Colaborare care a fost și care continuă să fie una eficientă și care poate să fie consolidată pe viitor. Pentru mine este un uh, stimulent uh, foarte mare uh, gândul că voi participa la activitatea unei instituții care are o sarcină așa de măreață și voi putea și eu să contribui la fuziunea dintre diferitele culturi care stau la baza spiritului Uniunii Europene. Această spirit reprezintă forța Uniunii Europene De aceea vă garantez că cu sprijinul dumneavoastră îmi voi îndeplini sarcinile cu independență, integritate și transparență. Thank you. Mr. Russo, I... Mulțumesc, domnule Russo. Dau acum cuvântul doamnei raportor pentru a pune întrebări. Sí, gracias, presidente. Sí. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit domnului Ruso, îi mulțumim pentru prezentare. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare care v-ar putea uimi, însă ea este legată de dezbaterea pe care am purtat-o anterior. Ați fost propus ca și candidat de către guvernul italian și eu aș dori să vă pun următoarea întrebare. Guvernul uh, domnului Berlusconi va nominalizat sau guvernul domnului Monti? Și Apoi, uh, o ultimă întrebare. Ați vorbit uh, de Parlamentul European adineori. Vorbiți așadar de numirea de către uh, Parlamentul European la un moment dat, nu știu dacă era o problemă de traducere, însă uh, ați uh, renunța uh, să mai fiți candidat dacă guvernul domnului Monti nu v-ar susține, guvernul acesta vă susține sau nu. Mai am uh, o întrebare să vă adresez. Uh, e un lucru esențial pentru profilul uh, unui candidat pentru această funcție în cadrul cursii de conturi. V-ați dedicat sectorului apărării, care este un sector delicat, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. Adesea apar întrebări în acest domeniu. Dumneavoastră ați participat, și asta era una dintre chestiunile importante precizate dumneavoastră, uh, la uh, vreun audit pentru Ministerul uh, Apărării Italiene sau ați participat la achiziționarea unor avioane americane cu mulți bani publici? Ați uh, participat la activități ale uh, curții de conturi italiene în acest uh, context și contribuția dumneavoastră a fost una care ține de economii pentru contribuabilul, contribuabilul italian sau o contribuție la găsirea unor bani pentru avioanele vizate. Aș dori să vă adresez și o întrebare cu privire la cooperarea bugetară atunci când vorbim despre fonduri europene sau despre fonduri de cofinanțare. Ați uh, uh, lucrat la Curtea de Conturi uh, italiană, dar și la Curtea de Conturi europeană. Oare ați putea îmbunătăți comunicarea între Curtea de Conturi europeană și Curtea curțile de conturi uh, naționale. Cum ați putea uh, imagina o astfel de uh, îmbunătățire a dinamicii cooperării între aceste instanțe? Cred că puteți răspunde în engleză sau în franceză la întrebări, pentru că spuneați că puteți să o faceți în oricare dintre limbi. Importante, señora, voy a seguir como usted eh, quiere. Eh mi-ați adresat niște întrebări care vizau uh, chestiuni uh, importante, dar voi continua în franceză cum ați sugerat. Prima întrebare viza numirea mea de către uh, guvernul care nu mai uh, e în uh, funcție în acest moment în Italia, în Italia există o situație specifică pentru uh, procedura de uh, nominalizare a membrilor uh, Curții de Conturi Europene, în sensul că o absență în absența unei norme scrise există o practică care a fost urmată îndeaproape în mod regulat și care, după părerea mea, face ca această procedură să fie totalmente nepolitică. Pentru că de la momentul uh, uh nominalizării primului membru în Curtea de Conturi uh, Europeană, guvernul italian indiferent de culoarea politică, a solicitat uh, curții de conturi italiene să numească un magistrat pentru această funcție europeană. Și Curtea de Conturi italiană întotdeauna a făcut aceste uh, numiri, nu direct, nu prin alegerea președintelui uh, acestei instanțe naționale, ci mai degrabă printr-un concurs intern uh, bazat pe anumite reguli formale care mi s-au aplicat și mie. Întotdeauna s-a făcut uh, apel uh, în cadrul uh, curții de conturi printre magistrați pentru un posibil candidat, iar acesta a fost ales pe baza evaluărilor făcute în lumina criteriilor predefinite. Adică pentru fiecare an de carieră există o evaluare cifrată, codată, cu privire la Uh, funcția ocupată, competențele pentru această funcție, experiența în cadrul uh, uh, curții de conturi și așa mai departe. Acesta este un criteriu. Și în toate cazurile, inclusiv al meu, guvernul italian a primit mereu o numire din partea curții de conturi italiene, a acceptat această numire și apoi a prezentat-o Consiliului European. Deci, după părerea mea, după părerea mea, Vorbim mai degrabă de o numire tehnică bazată pe anumite dispoziții ale tratatului, care spune în principiu că membrii curții de conturi uh, trebuie să fie membri ai instituțiilor superioare de control național. Uh, pour ce qui est de la dernière question, în ceea ce privește ultima întrebare, aș dori să-mi permiteți uh, să îmi exprim uh, gândurile. Am menționat uh, guvernul în răspunsul meu și cum în uh, cazul acesta este vorba despre o candidatură instituțională, nu individuală, mi se părea logic ca guvernul să țină cont de această numire. Părerea mea personală în acest uh, caz este că n-aș mai putea să fiu candidat în situația pe care ați menționat-o dumneavoastră. Uh, pentru că uh, e absolut esențial uh, o susținere de la nivel național pentru un candidat care ajunge să fie nominalizat pentru Curtea de Conturi European. Apoi cea de-a treia întrebare legată de audit. Până la urmă, vorbeam despre un efect al unei, unei, unui bun control de gestiune financiară și pot să spun că ar putea fi dificil să rezum concluzia un astfel de uh, control, pentru că de fapt s-a făcut o fel de observații, iar în ceea ce privește procedura, ea a fost uh, urmată și s-a bazat pe un uh, memorandum de înțelegere semnat cu Ministerul Apărării Statelor, uh, a Statelor Unite și după părerea mea, anumite clauze ale eh, acestui memorandum nu au fost bine exploatate. Însă sper că pe baza observațiilor eh, mele se vor eh, cheltui mai puțin bani în viitor. Da, or, dar oricum efectele deocamdată sunt limitate. Cât privește ultima întrebare, relația dintre Curtea de Conturi Europeană și instanțele de control naționale este absolut crucială, pentru că știți mai bine decât mine că mai mult de 80% dintre fondurile europene sunt gestionate de uh, către uh, instituții aflate într-un sistem comun, la nivel descentralizat, așadar. Prin urmare, relația dintre uh, Curtea de Conturi Europeană și cele naționale este una esențială. În ceea ce privește cadrul și normele, e bine, acestea sunt stipulate clar în tratat, în articolul 287, dar și în regulamentul financiar, în noua sa versiune modificată în 2006, articolul 253 Uh, în care se stabilește cadrul prin care Comisia poate să treacă la uh, descărcarea de gestiune. Anual se semnează o uh, declarație și îmi imaginez că um, Curtea Europeană de Conturi și Parlamentul, mai exact această comisie, ar trebui să se axeze exact pe asta, să sublinieze exact acest aspect al cooperării pentru ca cooperarea să fie mai eficientă. Domn președinte, vă mulțumim. Deocamdată patru persoane au solicitat să intervină. Mai e și altcineva care ar dori să ia cuvântul pentru a adresa o întrebare? Dar dumneavoastră sunteți pe lista mea. Dacă nu așa stau lucrurile, atunci propun ca fiecare dintre cei patru să pună întrebări uh, timp de două minute, după care Eh, domnul eh, Rosso să dea un răspuns. Eh, domnule Rivelini, aveți cuvântul pentru două minute. Uh, it's up to you. Patriciali, uh, for me it's the same if you agree among yourself that... Uh... Conveniți între dumneavoastră cine intervine, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt italian și cunosc legea din Italia, prin urmare apreciez lealitatea cu do care domnul Russo ne-a spus că în Curtea de Conturi este autonomă, independentă de politică în Italia. Curtea de Conturi este contra altarul instituțiilor politice. Numirea este una tehnică, da, și nu are nicio legătură cu vreun guvern. Guvernul ratifică și transmite numele, dar decizia nu este politică. Bun, trec mai departe de asta și am o întrebare. Colaborarea dintre Curtea de Conturi și Parlamentul European, în special colaborarea cu Comisia pentru Control Bugetar, s-a consolidat de-a lungul timpului. Au fost făcute multe eforturi, însă pare să fie necesar să acționăm pentru ca o astfel de sinergie să devină și mai puternică și mai concretă. Domnule Russo, cum considerați dumneavoastră că este posibil să se obțină, să se facă acest lucru. Mulțumesc! Întâi întreabă toată lumea și după aceea le răspundeți domnul Ruso împreună. Domnul Rivelini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb pe domnul Ruso, după părerea dumneavoastră, cum puteți îmbunătăți colaborarea dintre Curtea de Conturi Europeană și Parlament pentru că aici, în Europa, Curtea de Conturi este în serviciul Parlamentului, chiar dacă are propria sa independență, deci chiar dacă este independentă. Și vreau să-mi spuneți cum vă gândiți să îmbunătățiți cooperarea dintre cele două instituții și care sunt metodele concrete pe care vreți să le folosiți în acest sens. Și aș mai vrea să-mi spuneți Având în vedere că adesea Curtea de Conturi Europeană folosește controle, controlele naționale făcute de curțile de conturi naționale, care trebuie să asigure o gestionare corectă a fondurilor. Deci se folosește de rezultatele acestor controle. După părerea dumneavoastră, o reformă care ar pune în aplicare o mai bună cooperare între uh, instituțiile naționale și cele europene, prevăzând mai mult sau mai puțin modelul francez sau italian, unde Curtea de Conturi au și o competență jurisdicțională, este posibil să se aplice acest model la nivel european? Și în ultimul rând, care sunt modificările pe care dumneavoastră le-ați aduce structurii curții de conturi pentru a o face mai eficientă? Puteți să prezentați în câteva cuvinte acest lucru acum în fața Comisiei pentru Control Bugetar? Mrs. Gressler, please. Doamna Gresle are cuvântul. Mulțumesc, e chiar impresionant câte limbi cunoașteți. Am citit că vorbiți și germană. Eu uh, sper să vă aud vorbind și în germană, limba mea maternă. Italia ne dă multe dureri de cap, mai ales la control bugetar. Am discutat în această dimineață și cu candidatul spaniol că de 10 ani încoace Spania e în topul ratei eșecurilor pe utilizarea fondurilor structurale și imediat după urmează și Italia. Deci ce se întâmplă aici? În Italia există 25 de autorități de control. Asta nu este nici partea soluției, nici partea problemei. Avem foarte multe probleme cu administrația și avem mari probleme cu administrația pe care dumneavoastră o reprezentați, de unde veniți dumneavoastră. De fapt, cred că nu am relaționat bine lucrurile, spune vorbitoarea. Ce facem pentru a ajuta administrația italiană să abordeze mai bine problema cheltuielilor europene. Ce sfat ne-ați dat dumneavoastră în acest sens și cum întrezăriți rolul dumneavoastră? Mie mi-ar plăcea să vă văd într-un rol puternic. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Sondergarten. Tak, eh, formand. Eh, jeg har noteret deres... Eh, Mulțumesc. Am luat notă de experiența dumneavoastră îndelungată cu privire la chestiunile europene. Dumneavoastră ați uh, fost lider al cabinetului băncii, uh, Curții de Conturi Italiene pentru 10 ani. V-ați ocupat de protejarea intereselor comunității, mai ales în ceea ce privea uh, frauda. De asemenea, v-ați ocupat de Fondul Regional European. Și aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți cine credeți că sunt cele două, trei sau uh, patru state uh, cu probleme la capitolul fraudă um, în relația cu fondurile europene. Ați putea să ne spuneți dacă cumva situația s-a îmbunătățit la acest uh, capitol și dacă considerați că cabinetul italian a acționat pentru a aduce îmbunătățiri situației. Totul se leagă, evident, de perioada în care dumneavoastră v-ați ocupat uh, îndeaproape de acestea, aceste subiecte. Domnule Rosos, domnule președinte, puteți să răspundeți în decursul la 5 minute, vă rugăm. Ehm, eu Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să dau răspunsuri cât mai scurte posibil, chiar dacă îmi dau seama că nu e ușor uh, să concentrez toate aceste chestiuni în câteva momente. E vorba de subiecte foarte interesante și importante în același timp. O să răspund uh, celor între, celor care au pus întrebări uh, care au puncte în comun, o să le răspund împreună colegilor din Italia. Întrebări referitoare la legătura dintre Curtea de Conturi din Europa și Parlamentul European. Și aș vrea să adaug aici niște lucruri pe care le-am spus deja atunci când am încercat să răspund întrebărilor puse de doamna Ayala Sanders. E o chestiune esențială. Legiuitorul european și-a dat seama încă de la început de acest lucru, pentru că, evident, în calitate de controlor extern, Curtea de conturi a apărut, așa cum am mai spus, exact în momentul în care Parlamentul a dobândit noi competențe de evaluare a bugetului și este nevoie să se pronunțe pe gestionarea fondurilor. Prin urmare, Raportul acesta este unul clar și uh, nu poate fi trecut cu vederea. Sistemul este bine conturat deja și se bazează pe procedura descărcărilor. Putem spune deja că există o structură, un cerc uh, de input și feedback între Curtea de Conturi Europeană și Parlament, Parlamentul European și în uh, mod concret Comisia aceasta. Uh, Curtea de Conturi, pe scurt, identifică aspectele cu risc din buget și pe acestea își focalizează, centrează controlele. Prezintă Parlamentului rezultatele acestor controle, Parlamentul utilizează rezultatele pentru descărcare și formulează uh, recomandări care ajung din nou la Curtea de Conturi ca uh, recomandări pentru viitoare controle. În plus, această comisie are o poziție privilegiată, fiindcă după regulament, Parlamentul are și o competență continuă de control pe durata exercițiului financiar respectiv. Există apoi o consolidare, după părerea mea, sau trebuie să existe un, o consolidare conform articolului 319 care spune că există obligația Comisiei de a pune în aplicare recomandările Parlamentului la descărcare și Curtea are competența de a face un follow-up, o monitorizare și de a iniția noi controle dacă este nevoie. Pe de altă parte, în ceea ce privește legislația secundară, regulamentul financiar conține în prezent un principiu conform căreia Comisia este obligată să prezinte o listă de o listă anuală a controalelor și declarațiilor de conformitate care au fost făcute de autoritățile naționale și uh, uh avizate de Parlament și curtea poate să pornească mai departe cu noi controle dacă există observații sau recomandări din partea Parlamentului. Și fac legătura cu ceea ce ați spus privind legătura sau rapoartele cu um, curțile naționale. După părerea mea, curțile naționale de conturi, care controlează toate aceste elemente ale activității de gestionare a certificării plăților de către autoritățile naționale, deci aceste instituții naționale vor fi mai implicate în toate procedurile și acest lucru are legătură și cu declarațiile naționale, fiindcă Parlamentul poate să ia în considerare aceste lucruri și să transmită un feedback curții. În ceea ce privește structura, după părerea mea, în prezent, structura curții, uh, pentru a o face mai eficientă. Odată ce s-au creat aceste camere, după părerea mea, s-a ajuns la o bună soluție de compromis între dorința de celeritate a hotărârilor și eficiența acestora, pe de o parte, și pe de altă parte, o altă cerință importantă într-o uh, entitate cum este Uniunea Europeană și anume respectarea tradiției fiecărui stat care să fie uh, reprezentat la nivelul contribuției sale. Apoi, uh, doamna Gressler. Doamna Gressler, vă mulțumesc pentru întrebare. Dar eu cred că ar fi mai bine, de dragul subiectului, să răspund în italiană de data asta. Beh, eh, adesso eh, non, non sono in grado neanche di entrare. Nu pot să intru prea mult în detalii, nici nu avem timp cu privire la autoritățile de control, mai ales cu privire la ceea ce se întâmplă în Italia. Probabil vor fi multe, chiar prea multe controle. În Italia există tendința să avem regulamente frumoase, foarte structurate, dar care până la urmă în practică nu sunt uh, ușor de puse în implementare. După părerea mea, cheia, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că uh, sau constă în consolidarea mecanismului acestor rezumate prezentate de comisie și care se referă la declarațiile emise de declarațiile de încredere, să le spunem, emise de aceste autorități de control sau declarații de asigurare și care permit să se aprofundeze controlul cu rezultate axate asupra situației și care să ajungă și la Parlament și la curțile de control naționale. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră privind fraudele, uh, având în vedere uh, apariția UCLAF, întâi și apoi OLAF, am participat la primul raport pe care l-a emis Curtea de Conturi Europeană cu privire la ULAF la data respectivă, care era înainte de OLAF. Deci, da, cunosc uh, seriozitatea acestor probleme, mărturisesc. După părerea mea, în general, rolul autorităților de control nu poate să fie descoperirea de fraude, fiindcă nu are printre competențele sale acest lucru și nici nu dispune de mijloacele materiale pentru a face investigații în acest sens. Însă, există la acest nivel o misiune chiar mai importantă și anume uh, oprirea, stoparea imediată, deci o, un element uh, um, de anticipare în cazuri de risc. Se fac controle de legitimitate axate pe cazuri specifice care pot să dea naștere la suspecte de, fraud, de situații de fraudă și se controlează buna gestiune, se identifică punctele slabe ale sistemelor de gestiune și se formulează recomandări concrete pentru ca aceste sisteme să fie îmbunătățite. Și astfel, fără îndoială, uh, putem spune că se acționează într-un mod foarte eficient. Dacă eu vor fi numit membru al Curții de Conturi, vă pot garanta că îmi voi axa atenția și pe această chestiune și voi folosi, sper, uh, experiența mea pe care o am în domeniul fondurilor structurale. Mulțumim, domnule Rosso. Acum, așa cum ne-am obișnuit, va rezuma discuția doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Russo, pentru răspunsurile dumneavoastră. Mulțumim și colegilor care au adresat întrebări și care ne-au permis astfel să precizăm mai multe lucruri, inclusiv în ceea ce privește sistemul italian. Asta ne permite să evităm orice tentație de a atribui vreo culoare uh, politică curții de conturi. Sistemul italian permite o independență totală a curții de conturi uh, italiene și pentru viitorul exercițiu uh, al candidaturilor pentru curta de conturi vom reține acest lucru pentru că ni se pare interesant. Vă mulțumim și uh, acum vom delibera pentru a putea lua o decizie. Mulțumesc. Domnul președinte, uh, am încheiat audierea uh, candidaților pentru Curtea de Conturi uh, Europeană. Vă mulțumim, domnule uh, Russo. Întrerupem uh, ședința pentru câteva minute și continuăm uh, cu uh, ședința cu ușile închise. Prin urmare, sugerez celor care nu au uh, de ce să se afle în sală să părăsească sala. Vă mulțumesc foarte mult!